Voilà. Chers collègues. Distinși colegi, vom uh, începe, deoarece urmează o ședință Skype cu Joshua Wong. Am să vă rog pe toți să luați loc, chiar dacă astăzi nu suntem numeroși. Întâi și întâi vă propun să trecem la adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există observații, considerăm că aceasta este adoptată și vă propun să trecem la punctul 3, fără a mai uh, trece în revistă comunicările, lucru care ne va permite să trecem la schimbul de puncte de vedere cu Joshua Wong, care este secretar general și cofondator al, al Partidului Democito Hong Kong. Alături de noi este și domnul Buti Cofor, președinte al Delegației Parlamentare pentru Relațiile cu China, care a acceptat uh, invitația noastră de astăzi. Ne bucurăm să fie alături uh, de noi uh, reprezentanții delegațiilor când purtăm dezbateri cu diferite regiuni și diferite țări, lucru care ne permite o abordare coordonată Parlamentul și subcomisia noastră urmărește evenimentele din Hong Kong cu un interes deosebit. Situația de acolo a făcut obiectul unei rezoluții deja în luna iulie. În septembrie doream să-l primim pe domnul Joshua Wong în persoană în acest for, lucru care nu a fost posibil la momentul respectiv și de aceea ne bucurăm foarte mult să-l avem astăzi uh, în mijlocul nostru, chiar dacă doar uh, din punct de vedere virtual. Uh, bună ziua, domnule Joshua Wong! Noile tehnologii se află în serviciul libertății de exprimare și asta chiar dacă uneori pot să blocheze libertatea de exprimare, lucru care se vede în anumite țări și în speță în China. Înainte de a da cuvântul domnului uh, Uh, Coffer pentru o succintă introducere. Aș dori să vă amintesc că evenimentele de la Hong Kong reprezintă astăzi uh, un front important pentru drepturile omului și pentru democrație. Și de aceea vom continua să monitorizăm îndeaproape această situație, vreau să vă spun. Încă de la bun început ne-am arătat uh, solidari cu diferiții uh, manifestanți de la Hong Kong și vom continua să facem uh, așișderea în cadrul subcomis- subcomisiei uh, noastre și uh, în Parlament în general. Îi dau cuvântul domnului Butikofer pentru cuvintele introductive. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă! Sunt recunoscător că permiteți membrilor delegației pentru China să facă parte din dezbaterea aceasta. Vreau să vă fac o scurtă introducere. Cred că rezultatul uh, alegerilor uh, de la nivelul districtului Hong Kong pentru Consiliul uh, de acolo a creat o situație nouă. Și asta pentru că a fost cea mai părtinitoare, cea mai limpede, cel mai limpede rezultat și o prezență covârșitoare la vot de departe cea mai covârșitoare din uh, ultima perioadă, un lucru care a dovedit un aspect care a fost pus sub semnul întrebării de către anumite părți, și anume faptul că o vastă majoritate din cetățenii Hong Kongului sprijină și simpatizează cu mișcarea pro-democratică și cu tabăra aceasta, în general. Consider că în această nouă circumstanță ar fi binevenit faptul că autoritățile administrației Hong Kongului, precum și liderii de la Beijing, să își regândească poziția și să asculte vocea cetățenilor uh, Hong Kongului. Două cereri sunt formulate din partea celor de acolo care prezintă o relevanță deosebită, aș spune eu. Ambele au fost de altfel sprijinite de către Parlamentul European prin rezoluția acestuia la care ați făcut uh, referire o cercetare independentă cu privire la actele de brutalitate pe care le-a comis poliția și un nou început pentru votul universal la Hong Kong. Este limpede până acum că Beijingul, precum și Carrie Lam, nu ne ascultă însă consider că ar trebui să depunem cu toții un efort comun pentru a convinge pe toată lumea că noi ne respectăm propria poziție și că sperăm că evoluțiile viitoare vor fi pașnice. Mă refer la voința politică pe care a exprimat-o populația Hong Kongului. Mulțumesc, mulțumim domnule uh, Butikofer, îi dau acum cuvântul domnului Joshua Wong aveți cuvântul, Joshua. Sunteți prin conexiune Skype cu restul membrilor uh, acestei subcomisii. Aveți uh, cuvântul preț de 10 minute. Vă mulțumesc. Bună ziua! Dați-mi voie întâi și întâi să îmi exprim uh, profunda recunoștință față de Parlament pentru invitația sa generoasă de a-mi exprima punctul de vedere în ciuda restricțiilor de călătorie. Instanța mi-a interzis să mă deplasez în afara țării mele, lucru care mi s-a părut un chiar uh, mai neplăcută decât uh, o eventuală condamnare aici, faptul că nu mă pot putut întâlni cu prietenii din Europa pentru a-mi exprima poziția față de democrație și libertate. Așa cum știți, uh, am avut o prezență la vot covârșitoare în Hong Kong care a indicat o lipsă de încredere față de autoritățile de la Beijing. Rezultatul acestor elegeri a adus peste 85% din locurile din Consiliu taberei pro-democratice. Populația de la Hong Kong sprijină protestatarii locali și față de rezultatele acestei uh, Uh, alegeri democratice și în ceea ce privește anchetarea brutalității comisă de către poliție. Criza politică de la Hong Kong trebuie să fie soluționată prin soluții politice și nu prin reprimarea pe care o cauzează poliția față de protestatari. La început, am încercat să-mi exercit libertatea personală. Guvernul m-a arestat și m-a acuzat de părtinire. Am contestat această decizie în cadrul alegerii locale din septembrie. Guvernul mi-a interzis să mă prezint la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 I was arrested for three times. Am fost arestat de trei ori, am fost uh, urmărit penal și apoi închis din pricina rolului pe care l-am jucat în cadrul mișcării. Și alți colegi de mei au fost închiși din același motiv ulterior. Ne-am dat seama că aceeași atitudine brutală a continuat împotriva protestatarilor luna trecută, autoritățile chineze au desfășurat forțe armate în zone universitare pentru a îndepărta protestatarii și baricada acestora. Acestea reprezintă comportamente deosebit de agresive din partea Chinei, în ciuda presiunii internaționale. În ultimii, ultimele luni au avut loc o serie întreagă de jurnaliști în lumea întreagă au, și-au manifestat interes față de situația din Hong Kong. Vreau să vă transmit două mesaje. În primul rând, brutalitatea polițienească este mult mai gravă decât ceea ce spune presa. Femei însărcinate au fost și ele asaltate, bătute de către poliție, protestatare. Tinere au fost violate la secțiile de poliție și forțate să uh, facă avorturi. sunt atacuri împotriva la adresa demnității umane și de aceea vă rog, fac apel pe lângă dumneavoastră să opriți acest abuz la adresa demnității umane în această zonă a lumii. În doilea rând, există o încredere solidă în rândul statarilor. Bătălia din ultima perioadă nu a fost purtată pentru victoria alegerilor de la fața locului Ne-am luptat pentru cei care și-au sacrificat viața în această mișcare și care se luptau pentru o idee unică, alegeri libere și justiție socială. Avem o cale lungă de parcurs. Nu vom pleca capul. Așa cum spuneam adinauri, sunt lucruri toate aceste aspecte prezintă importanță într-un proces democratic, încrederea reciprocă, transparența, mandatul popular și verificările între, în, la rândul sistemului uh, de stat. E important ca Congresul să-și poată exercita democrația și uh, asta în uh, cadrul sistemului actual. Poli- sistem, brutalitatea polițienească din iunie acestui an uh, implică violențe importante împotriva protestatarilor, inclusiv folosirea arm armelor. Cred că există și state europene care furnizează pregătire și armament uh, Chinei, de aceea acele state europene trebuie să-și asume responsabilitatea în acest uh, sens Nu știam că regimul chinez dorea să impună un control asupra sistemului nostru încă de la bun început. Lupta noastră pentru democrație este mult îngreunată din acest punct de vedere. UE trebuie să fie atentă la aceste aspecte. Nu există niciodată un prânz gratuit, cum se spune. China nu mai joacă după reguli și uh, a încălcat de nenumărate ori între cu drepturile omului. Eșecul unui stat, eșecul restului acestei situații implică de fapt o neonorare a, a uh, angajamentelor exportate către China Există de asemenea și numeroși musulmani uh, în, după gratii, fără niciun fel de proces alabil în momentul de față. Toate aceste chestiuni au contribuit la criza umanitară actuală. Fac apel pe lângă lideri și politicieni, uh, cei din UE, să se alăture protestatorilor din Hong Kong, să fie alături de aceștia. Condamnarea poliție, uh, violențelor polițienești este unul la mână dar trebuie de asemenea să fie condamnat un regim nemilos care niciodată nu a jucat uh, după reguli. Violențele împotriva demnității umane trebuie împiedicate de acum înainte. Yet, it's my... Rugămintea mea ar fi ca țările europene să fie sincere și să-și respecte propunerea, uh, promisiunea făcută, scuze. Au promis să nu încurajeze niciodată violarea drepturilor omului, nici direct, nici indirect. Uniunea Europeană, Parlamentul European și restul lumii libere n-ar trebui să închidă ochii față de aceste abuzuri. Situația noastră sau poziția noastră este clară. Noi uh, ne apărăm nu doar libertățile civile, ci și uh, elemente democratice și economice. Luptăm împotriva celui mai mare regim autoritar și vom continua această luptă pentru democrație, pentru ca Hong Kong să nu devină un stat polițienesc sau autoritar. Numele meu este Joshua Wong și sunt activist din Hong Kong și am fost arestat în repetate rânduri. Voi continua lupta împreună cu prietenii mei din Hong Kong pentru că vrem alegeri libere pentru a ne alege guvernul. Și fac acest apel către dumneavoastră să rămâneți alături de noi. Mulțumesc! Mulțumim, mulțumim Joshua. Mulțumesc că te-ai referit la articolul 21 din tratat. Trebuie să luptăm pentru drepturile omului nu doar în Europa, ci și în afara Europei și îți mulțumim pentru lupta ta acolo în Hong Kong. Voi da cuvântul colegilor prezenți. Cine dorește? Isabel Wissler, Începem cu Isabel, vă rog. Mulțumesc pentru intervenția ta. Este foarte important pentru noi să avem acest, acest contact direct, deci vrem să-ți mulțumim. Admirăm uh, curajul tău și al celor care luptă alături de tine. Ne-am bucurat aici în Europa când am văzut uh, situația alegerilor, am luat-o ca pe un semn bun. Prima mea întrebare ar fi cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Credeți că um, e un semn că lucrurile se vor schimba în bine? Și mă întreb care ar fi următorii pași. Credeți ce credeți că ați putea face dumneavoastră sau uh, alți uh, opozanți care cer libertate? Și ce pași credeți că sunt posibili pentru a vă atinge obiectivele? De asemenea, care credeți că ar fi primii pași pe care ar putea întreprinde guvernul? Și ce influență pot avea aceste alegeri? Iar ultima întrebare este mereu aceeași. Ce putem face? Cum putem ajuta pe lângă cele spuse dumneavoastră? Adică v-am dat cuvântul, ați vorbit cu noi, asta e desigur important, văd că vă văd zâmbind, înțeleg că e important, dar ce altceva putem face ca să vă fim de ajutor? Mulțumesc! Continuăm cu Rafael Glucksmann din partea socialiștilor. Mulțumesc, bună ziua, mulțumesc pentru prezență deocamdată prin Skype și sper că în curând veți putea fi prezent aici Sperăm că această decizie rușinoasă va fi uh, schimbată. Mulțumim pentru lupta dumneavoastră. Noi am uh, urmărit uh, de la început această mișcare foarte interesantă și mă bucur că ați menționat și celelalte victime ale guvernului chinez, uigurii, uh, musulmanii încarcerați și alții. De fapt și eu am aceeași întrebare ca și colega mea. Ce am putea face? Și de fapt am și o întrebare mai specifică. Ați vorbit de companii europene care oferă bunuri sau autoturisme regimului hongkongez. Aveți mai multe informații despre acea, această cooperare? Uh, noi aici ne-am mirat să aflăm că Europa participă de fapt în uh, oprirea acestor uh, demonstrații, deci am vrea să, putea, să putem lua măsuri. Continuăm cu Irina. Mulțumesc, domnule Wong. Mă bucur, iată, de aceste tehnologii moderne care ne permit să vă vedem și auzim în ciuda interdicției de a părăsi țara. Două aspecte. Mie mi se pare, nu știu dacă sunteți de acord, dar mi se pare că autoritățile chineze au găsit o armă nouă, și anume dezinformarea. Vedem uh, rapoarte contradictorii în uh, mass media din vest. Recent am văzut un uh, mesaj din partea Russia Today, nu mă uit de obicei, dar am remarcat că erau de partea guvernului chinez și uh, aveau o, o știre negativă despre protestatari și arătau sau încercau să arate violențe din partea protestatarilor. Știm că au fost niște probleme cu agenți provocatori Întrebarea mea este dacă considerați că aceasta este noua armă a guvernului chinez, dezinformarea și dacă așa stau lucrurile, ce am putea face? Aceasta ar fi una dintre întrebări. Cred că e important să continuăm să putem arăta că protestul rămâne unul uh, pacifist. V-ați vorbit, ați vorbit, v-ați referit la actul uh, european pentru, uh, scuze, actul din Hong Kong cu privire la drepturile omului. Ce impact credeți că are această legislație? Ați spus că ați dori ca UE să uh, adopte acest act. Credeți că ar face cu adevărat o diferență? Mulțumesc. Julie Ward. Mulțumesc. Joshua, mă bucur că ești alături de noi, dar pare rău că nu ne vedem mâine dimineață, așa cum planificaserăm. Eu vin din Regatul Unit al Marii Britanii și am lucrat, uh, lucrat cu pe Radcliffe și cu alți uh, socialiști din Marea Britanie, susținând această mișcare a voastră, inclusiv uh, cu sindicaliștii de la Cathay Pacific. În vară am emis o petiție destul de detaliată Sper că ai văzut-o, poate chiar mai auzit citind-o în plenara Parlamentului. Dar nu e o problemă britanică. E important ca tu să fii aici, în Parlamentul European, să vorbești cu noi și e un subiect pe care trebuie să-l tratăm pentru că e o problemă a drepturilor omului, a democrației, iar noi, Parlamentul, avem relații importante cu alte țări. Eu aș vrea să te întreb dacă ne-ai putea ajuta. Pentru că antieuropenii de dreapta din acest parlament de multe ori folosesc lupta voastră pentru democrație încercând să submineze astfel lupta noastră uh, pentru valorile europene și avem nevoie de ajutorul tău pentru a demonta argumentele acestora. Am ascultat uh, intervenția ta și ai spus că e important ce putem face noi aici, luptând pentru dreptul omului, promovându-le și uh, luptând împotriva abuzurilor. Însă avem și noi propriile lupte de dus aici și îmi pare rău să-ți spun că situația din Hong Kong a fost folosită aici, în plenară, mm, cercând să se valideze astfel democrația uh, din Europa și noi avem nevoie de ajutorul tău pentru a putea face ceva în acest sens. Bernard Bună ziua sau bună dimineața, nu știu câte ora la dumneavoastră. Eu aș dori să știu dacă aveți persoane la Hong Kong care ar putea negocia niște mijlocitori între mișcarea dumneavoastră și uh, autorități care să încerce să negocieze un compromis politic? Mulțumim. Joshua, ai cuvântul. Și apoi, dacă mai e nevoie, mai uh, facem a doua rundă de întrebări. Deocamdată ai cuvântul. În ceea ce privește rezultatul alegerilor din Hong Kong, peste 70% din voturi au fost exprimate duminica trecută și peste 85% din locuri au fost câștigate de tabra pro-democratică, ceea ce arată o mare victorie și arată că pentru forțele democratice și că populația nu are încredere în uh, guvern. au arătat că continuarea violențelor nu e cale spre viitor, ci că trebuie găsită o soluție. Iar în ceea ce privește violențele împotriva demonstranților, peste 5800 au fost arestați, peste 500 au fost atacați în instanță, s-ar putea să ajungă după gratii pe o perioadă de 10 ani. Poliția nu are dreptul să atace decât protestatari violenți, dar din septembrie sau octombrie încoace n-au mai fost uh, atacați doar, uh, doar uh, protestat, protestanții, ci au fost uh, atacate tot felul de alte persoane neimplicate direct. De aceea mi se pare că este o crimă, uh, o, criz, o criză umanitară. N-au fost scutiți nici medicii, nici cei care oferau prim ajutor. Noi știm că Regatul Unit a încercat deja să oprească exporturile de arme către jandarmeria din Hong Kong. Uh, iar uh, săptămâna trecută, președintele Statelor Unite a încercat să transmită un mesaj clar despre cum Statele Unite nu vor mai exporta armament de intervenție pentru uh, jandarmeria sau poliția din Hong Kong. Avem însă informații cu privire la tunurile de apă, de asemenea mașini și autoturisme de gestionare a maselor au fost produse de fapt în Germania, Italia și Franța. Deci eu cred că Parlamentul și acele țări au posibilitatea și responsabilitatea să oprească aceste exporturi. Acum câteva zile Șeful poz- poliției ar fi spus că dacă nu reușesc să mai obțină arme din Statele Unite, vor încerca să le obțină din Europa de Est. Nu știm ce țări vor alege uh, poliția din Hong Kong pentru a încerca importuri, dar cred că acum este momentul pentru Parlamentul European să ia măsuri. Și în ceea ce privește negocierile am încercat să avem uh, negociatori intermediari. Din păcate, guvernul din Hong Kong nu ia decizii, de fapt, nu e un guvern ales de oameni, de noi, și sunt aleși din uh, capitala, din Beijing, deci sunt loialiști. De aceea, dialogul cu conducerea Hong Kongului s-ar putea să nu fie prea eficientă, vor închide ochii și vor continua violențele. Chiar dacă în alegeri am avut acest, am registrat acest succes, abia ieri poliția a tras cu gloanțe cu cauciuc în zona cumpărăturilor din centrul Hong Kongului. În concluzie, vă rog să susțineți Hong Kongul, pentru că nu e vorba de dreapta sau stânga, ci de bine sau rău. Și ce mi se pare important pentru această situație, aici e vorba de o luptă a cetățenilor și aș, m-aș bucura să văd Uh, măsuri în statele membre ale Uniunii Europene care să se orienteze către acești uh, funcționari din, din China și să vedem măsuri împotriva lor sau de susținere a protestatarilor. Ne așteptăm la un suport din partea tuturor din întreaga lume. Mulțumesc, Ceaușa. Mai am eu o întrebare. Spuneai că economia Hong Kongului e legată de cea a Chinei și că există acest risc. Mă întreb dacă e un avantaj faptul că acolo sunteți placa turnantă uh, a finanțelor. Știu că ești, ești implicat multe investiții care vin din Europa către Beijing trec prin Hong Kong. Am putea folosi acest argument oare? Da, suntem uh, centrul financiar al Asiei și suntem recunoscuți ca un oraș financiar global. Acesta este avantajul pe care îl are Hong Kongul și asta de 20-30 de ani de înainte să mă nasc eu. Dar în ultimii ani mai ales de când Xi Jinping a preluat puterea, am văzut cum capitalul direct a trecut peste uh, magnați sau e... și acum situația e diferită față de ce se întâmpla acum 20-30 de ani cum să păstrăm libertatea politică și economică a Hong Kongului? E, e important să o păstrăm. Există multe țări care, din Europa care încercau să negocieze direct cu Hong Kongul și e important ca acest lucru să se poată face și în continuare, mai ales când se discută despre acorduri comerciale și să se recunoască importanța să se prioritizeze situația drepturilor omului. Nu mă aștept să se blocheze toate negocierile comerciale, dar totuși ar trebui recunoscută instabilitatea politică și ar trebui pusă presiune asupra guvernelor din Hong Kong și Beijing, amintindu-le că e momentul să se soluționeze această criză umanitară, să punem problema drepturilor omului pe ordinea de zi. Asta cred că așteaptă cetățenii Hong Kongului. Mulțumesc uh, Mulțumesc și dau cuvântul domnului Butikofer. Mulțumesc, domnule președinte. Trei aspecte aș dori să aduc în discuție. Ai spus la început, când te-ai referit la o așa numită soluție politică, ai vorbit de, de două ore, ai menționat termenul compromis. Mă întreb cum ar putea arăta o soluție politică cu compromis dacă nu se negociază cu autoritățile din Hong Kong? Nu știu cum s-ar uh, putea întâmpla acest lucru și de aceea întrebarea mea ar fi cumva situația actuală cu această susținere a cauzei uh, democratice de către cetățeni N-ar putea mișcarea democratică să facă acum oferte de a negocia și de a vorbi în această poziție puternică în urma alegerilor? N-ar trebui să încercați să procedați astfel? Și a doua observație se referă la ceea ce am văzut duminică pe străzi. Ai criticat și sunt de acord uh, cu asta. Ai criticat violența politică. Dar am văzut și alte tipuri de violență. S-ar putea să fi fost niște provocatori, să poate că nu. Nimeni nu știe de fapt. Cu siguranță însă acest tip de violență nu vă e deloc util în promovarea cauzei voastre democratice. Și cred că acest lucru ar trebui să fie foarte clar. Iar a treia observație se referă la legislația ratificată de președintele Trump în Parlamentul European, am votat cu o mare majoritate pentru un uh, mecanism de sancțiuni global pe drepturile omului. Statele membre însă nu s-au prea grăbit să ni se alăture. Mie însă mi se pare că se justifică să rămânem pe poziția Parlamentului și cred că dacă am începe acum să promovăm soluții naționale, cred că ar fi greșit. Ar trebui să căutăm o soluție globală. Poziția noastră ar include și situația Hong Kongului, dacă am putea, dar e unul nu pot renunța la această abordare uh, generală pentru că nu cred că ne ajută abordări naționale, cum ai indicat tu. Mulțumesc, Clara. Mulțumesc, bună ziua. După întrebarea domnului Arena de mai devreme, cum Hong Kong e centrul uh, financiar și de afaceri, există multe companii europene prezente acolo, mulți cetățeni europeni, mulți expați. Mă întrebam ce ne puteți spune despre aceștia. Mi-închipui că au stat deoparte. Așa e? Sau credeți că ar putea juca un rol această comunitate a expațiilor, a companiilor europene? Mulțumesc. Domnul Gheta. Uh, short. Da, foarte pe scurt vreau să intervin uh, în continuarea întrebării domnului căfer. Nu ai răspuns la întrebarea mea referitor la un eventual mediator între mișcarea pro-democratică și autoritățile de la Beijing. Ai uitat cumva de ce te-am întrebat? Ați uitat cumva de această întrebare sau cumva poate n-ați vrut să răspundeți la această întrebare? Mm, Joshua? Da. Am încercat să, o să încerc să răspund la toate întrebările. În primul rând să încerc să răspund uh, la ce s-a întâmplat cu conflictele recente și la atmosfera care există între protestatari și te rugăm frumos să folosești microfonul pentru că nu te auzim. Da, ok, am înțeles acum. Deci, în primul rând, referitor la forța și violența, faptele de violență ale protestatarilor. E adevărat că trebuie condamnat această escaladare a violenței și eu aș face apel cumva să continuăm manifestările pașnice și cred că sloganul nostru, care este trecut în uh, Parlamentul din Hong Kong de pe 1 iulie, când s-a aniversat, aniversat predarea de către Regatul Unit a Hong Kongului către China, s-a dorit uh, să fie pașnic, uh, dar protestele pașnice, iată că nu au dus rezultate. Mie mi s-a părut că s-a auzit practic un cor de protestatari și, din păcate, vocea acestor protestatari a fost ignorată. Sper că europarlamentarii, cei din Parlamentul European, vor înțelege că ceea ce s-a strigat sau ce s-a întâmplat nu are legătură cu faptul că noi credem în, într-o uh, formă de manifestare pașnică. Poate că nu sunt de acord cu comportamentul unor dintre protestatari, dar în orice caz ei au protestat și împotriva modului în care au loc procedurile judiciare. Întrebarea este ce facem însă cu faptele de brutalitate ale poliției, care unor recurge la tortură și alte astfel de fapte, dar nimeni nu este tras la răspundere. De pildă, într-un campus, într-o ciocnire care a avut loc într-un campus acum câteva săptămâni, au apărut uh, mașinile poliției și au agresat protestatarii, iar protestatarii au încercat să împiedice aceste fapte de, uh, din păcate, E o reacție la brutalitatea uh, la care sunt supuși. Încerc să să-mi dau seama, nu știu să se fi folosit dintre cei pe care cunosc eu violența în proteste, dar înțeleg. Și în loc să-i acuzăm, să acuzăm victimele, cred că ar trebui să încercăm să găsim o soluție pașnică la această criză politică. Și asta referitor la cea de-a doua întrebare la care s-a spus că n-am răspuns. Până la urmă, nu știu care ar putea fi o negociere cu guvernul pentru a pune capăt acestei neliniști sociale și tensiunilor sociale. Pe 1 iulie, momentul în care protestatarii au încercat să se reunească în camera Parlamentului, în încăperile Parlamentului din Hong Kong, legiuitorul pro-democratic a transmis un mesaj foarte clar către conducerea uh, administrației Hong Kong și s-a cerut cu această ocazie inițierea unui dialog imediat. Însă, ulterior, Carrie Lam, care este șeful administrației, nu a reacționat Mul, Mult, din păcate, mulți suporteri ai forțelor pro-democratice au încercat să lanseze un dialog și să lanseze anchete pentru a verifica brutalitatea poliției, însă Uh, administrația a refuzat toate aceste solicitări. Sper că s-a înțeles foarte clar. Problema nu este că noi, protestatarii, refuzăm orice fel de comunicare. Cei care refuză sunt uh, autoritățile guvernamentale care se fac că nu văd, care se fac că nu aud și deci nu reușim să soluționăm această problemă a tensiunilor sociale referitor la ce se întâmplă cu comunitatea de afaceri de europeni, mă rog, comunitatea de uh, persoane expatriate din Europa aflate în Hong Kong. Pot să vă spun că acum câteva săptămâni mai mulți funcționari și lucrători în marile corporații s-au reunit în mod pașnic în centrul Hong Kongului, care se află aproape de bursa din Hong Kong, purta, oamenii erau îmbrăcați la cravată, plovăr, costum și pur și simplu ieșiseră în timpul pauzei de prânz și au lansat un slogan Uh, luptați pentru libertate, au spus ei, și mai târziu cu toți au, au avut de suferit din cauza gazelor lacrimogene și nu doar protestatarii, ci și unii dintre uh, acești experți, uh, acești expat, persoane expatriate au fost arestate de către jandarmerie și poliție. Cred că acum mediul de afaceri din Europa, Comitetul de Afaceri ar cam trebui în acest moment să ceară o serie de anchete independente pentru a pune capăt tensiunilor sociale. Dar pentru că dacă nu se va încheta această brutalitate a poliției, conflictele ar putea continua chiar în 2020 și nu asta ne dorim, însă este clar că nu a fost niciodată tras la răspundere acest uh, guvern din Hong Kong. Mulțumesc mult, Joshua. Cred că am încheiat cu runda de întrebări. Ai grijă de tine și să sperăm să te putem uh, întâmpina și primi aici la Parlamentul European cât mai repede cu putință. Suntem alături de tine și îți, suntem alături de tine în continuarea slujbei și doresc și eu să vă mulțumesc pentru invitație. Din păcate, nu pot veni în persoană pentru a vă vorbi uh, despre uh, convingerile mele, sper însă că instanța va retrage interdicția de călătorie și îmi va permite să părăsesc țara acest gen de restricție și de limitare a libertății de mișcare, atât în ce mod funcționează instanța în Hong Kong. Se pare că ei sunt mai orientați către interesele Beijingului, în loc să recunoască importanța drepturilor omului și sper că și Hong Kongul, ca multe alte țări din Europa, poate să se, se va putea bucura de libertate și de democrație pentru a ne alege propriul guvern. Mulțumesc foarte mult! Da, poți să ne rămâi alături pentru că Vom uh, auzi acum opinia Serviciului uh, European de Acțiune Externă, deci pot să rămâi alături de noi. Mulțumesc! Vom da acum cuvântul Serviciului de Acțiune Externă prin vocea domnului Jonathan Hatwell. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am ascultat și noi cu foarte mult interes și cu foarte mult respect intervenția lui Joshua Wong și răspunsurile sale la întrebări Chiar uh, am fost în Hong Kong săptămâna trecută, duminică, atunci când au avut loc alegerile. E vorba de o misiune care a fost condusă de către uh, domnul uh, Gunevigan, care se ocupă de relațiile cu Asia și cu Pacificul. Și vreau să vă spun că alegerile au fost uh, impresionante, o realizare remarcabilă nu doar datorită unei organizări ireproșabile, asta în niște condiții foarte complicate, ci și pentru că aceste alegeri au fost pașnice și într-o atmosferă calmă, cu o prezență record la urne, așa cum s-a spus, 71%. Și, într-adevăr, cum spunea și Joshua Wong, rezultatele au fost și ele foarte uh, impresionante, de mare impact, în sensul că tabăra uh, pro-democratică a obținut uh, cele 17, 17 din cele 18 locuri în acest Consiliu administrativ al acestui district. Cred că mesajul transmis a fost foarte limpede de către poporul Hong Kong, din Hong Kong și a fost discreditată această variantă care a fost uh, transmisă atât de către autoritățile din Hong Kong cât și din Beijing, și anume că există o majoritate tăcută care se săturase de aceste proteste și că nu susținea pe protestatari. Uh, din potrivă, mesajul a fost foarte limpede, cum spuneam, și s-a exprimat un sprijin foarte concret pentru autonomia Hong Kongului și pentru o serie de libertăți fundamentale și, practic, un mesaj în slujba democrației. S-a pus capăt faptelor de violență, astfel încât scrutinul a avut loc, uh, situația este calmă și, bineînțeles, că este clar o ocazie, a, un interval propice, un european, uh, încă de când s-au, s-au înregistrat primele escaladări ale uh, protestelor din luna iunie, de atunci s-a tot făcut apel la dialog, la calm și la o calmare a situației. Doamna reprezentantă a făcut o declarație în numele um, Uniunii Europene și primorcea dumneavoastră a spus foarte clar că da, protestele trebuie să rămână pașnice, dar și utilizarea forței de către forțele de ordine trebuie să uh, rămână, să fie adecvate și trebuie să vedem de ce s-a ajuns la forță și care sunt cauzele de bază. Întrebarea care se pune în acest moment, întrebarea de bază, este în ce mod autoritățile din Hong Kong vor reacționa la acest rezultat foarte clar, ce disponibilitate de negociere au și ce reacție politică va fi. Este foarte clar că este nevoie de o reacție politică și de un proces de dialog, iar dialogul trebuie să fie condus de eh, către cei din Hong Kong și însușit, de asemenea, Însă, poziția Beijingului este și ea extrem de importantă. Nu există vreo soluție pentru uh, situația din Hong Kong dacă Beijingul nu va acorda o anumită marjă autorităților din Hong Kong și dacă nu va transmite un semnal politic astfel încât să poată apărea o reacție. Spuneam că am făcut în mod constant apel la dialog, vom continua să facem acest lucru, vom continua să insistăm pe lângă autoritățile din Hong Kong. Acesta a și fost unul dintre scopurile întâlnirii de săptămâna trecută și cred de asemenea că este foarte important să nu uităm că poziția Beijingului este una importantă și că Uniunea Europeană va semnala problema din Hong Kong pe lângă autoritățile chineze în mod direct ceea ce nu s-a întâmplat până acum câteva luni, în cadrul principiului o țară, două sisteme, însă în săptămânile recente autoritățile chineze sunt cele care au semnalat problema din Hong Kong uh, în dialogul cu Uniunea Europeană și s-au plâns în legătură cu multe declarații pe care noi le-am făcut, în sensul că au spus că e un fel de ingerință noastră în afacerile interne ale Chinei. Cred că este cazul să continuăm uh, să semnalăm această problemă, să vorbim despre această problemă când discutăm cu China și să insistăm că este nevoie ca autoritățile din Hong Kong să aibă uh, latitudinea necesară pentru a soluționa această, această problemă. De asemenea, din experiență am văzut că dacă nu avem o poziție solidară, unită, nu avem prea mari șanse de a înregistra niciun fel de progrese în relația cu China iar rolul Parlamentului European și poziția limpede a Parlamentului European este și esențială în acest sens. Mulțumesc! Thank you. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult și eu pentru poziția exprimată de noastră. Joshua, îți mulțumim. Pe curând și la revedere. Te rog, dacă vrei să dai așa. Da? După ce președintele american a semnat legea referitoare la drepturile celor din Hong Kong, China a anunțat că va sancționa o serie de o serie de organizații de ONG-uri cunoscute, cum ar fi Freedom House uh, și Human Rights Watch, după ce un politician italian din Parlamentul Italian m-a invitat să particip la audiere în Parlamentul Italian în urmă cu câteva zile, am uh, o întâlnire la care ambasadorul chinez m-a criticat foarte tare și m-a numit separatist. Vreau doar să spun foarte clar că că niciodată vreodată am uh, susținut cauza independenței Hong, Kong, Hong Kongului, ci pur și simplu este o um, vină aruncată de către cei de la Beijing asupra mea. Nu sunt nici separatist, deci nu susțin cauza independentistă și niciun fel de astfel de ideologie. Pur și simplu sunt cel care își dorește libertate și democrație și înțeleg că pentru Parlamentul European nu e ușor să mă invite, pentru că acest lucru ar putea să ducă la o serie de critici și presiune din partea Beijingului, dar vă mulțumesc pentru recunoașterea pe care o acordați celor care luptă pentru libertate în Hong Kong și recunosc că, lumea stă cu ochii pe noi și noi vom continua până ziua în care vom avea democrație. Vă mulțumesc! Mulțumesc, la revedere! Merci beaucoup. <laughs> Bun, trecem direct acum la punctul 4 de pe ordinea de zi. Da? Da, Maria domnul Sanchez. Am avut o declarație de partea Serviciului de Acțiune Externă referitor la Hong Kong, iar uh, problema este nu putem să reacționăm, nu putem să răspundem lui Joshua și nici Serviciul de Acțiune Externă nu putem? Deci, doamna Arena, e vorba despre propunerea Serviciului de Acțiune Externă. Joshua a răspuns, dar dar n-am avut ocazia de a vorbi noi cu Serviciul de Acțiune Externă, spune domnul Sanchez Amor. Procedura prevede că Serviciul de Acțiune Externă primește întotdeauna cuvântul ultimul referitor la dezbatere pe care le purtăm. Deci, nu purtăm o dezbatere cu Serviciul de Acțiune Externă, ci Serviciul de Acțiune Externă este cel care vine să ne dea niște informații, așa cum l-a propus Serviciul de Acțiune Externă. Deci, așa e procedura. Acum, i-am dat posibilitatea lui Joshua să mai intervină, pentru că, da, ar fi putut să lămurească acest lucru în o anumită poziție, anumite intervenții și cred că acest lucru era necesar deoseb referitor la atacurile la care este supus uh, de către uh, autoritățile de la Beijing în ceea ce privește problema independenței Hong Kongului și mi s-a părut important să îi dăm cuvântul, însă nu am portat noi o dezbatere cu Serviciul de Acțiune Externă. Mulțumesc! Bun, spuneam că trecem mai departe la punctul următor este vorba despre acordul de liber schimb și acord de investiții cu Republica Vietnam. Și știți că Președinții au datoria de a rămâne neutri, în tot cazul cel puțin atunci când fac prezentarea. Sigur, acest lucru nu mă împiedică să adresez anumite întrebări referitor la acest dosar, dar de datoria mea în calitate de președinte a Comisiei pentru Drepturile Omului, pentru a putea purta o dezbatere completă referitoare la acordul, indiferent că e vorba de acordul comercial sau acordul privind Vietnamul, important era să primim informații în legătură cu situația din Vietnam și mai ales în ceea ce privește pe activiștii în materie de drepturi ale omului din Vietnam. Și datoria mea era, spuneam, să spun că domnul Fan Chi Dung, jurnalist independent, a fost arestat pe 21 noiembrie la Ho Chi Minh. Observator privind drepturile omului mai multe instituții de au lansat un apel urgent, apel care a fost transmis uh, și preluat de către New York Times. Domnul Dung trimisese o cerere în data de 10 noiembrie membrilor Parlamentului European cerându-le într-adevăr să se amâne ratificarea acordului de liber schimb cu Vietnamul câtă vreme nu se vor produce progrese importante de către guvernul um, vietnamez la acest capitol. Domnul Dung nu este singurul care a fost arestat și mulți activiști în materie de drepturile omului din Vietnam au fost arestați doar pentru că erau interogători ai Uniunii Europene pe tema acordului de liber schimb și de investiții. Deci pentru simplul motiv că făceau parte din societatea civilă și că au participat la dezbaterea privind acordul de liber schimb și de investiții, cred că este foarte important să spunem că suntem totuși Comisia pentru Drepturile Omului din Parlamentul European, nu suntem Comisia de Comerț. Deci este datoria noastră în calitate de uh, drepturi ale omului să emitem un aviz. Am cerut acest lucru și iar acest aviz are drept obiectiv să poată transmite un mesaj clar. Domnul Joshua Wong spunea, așteptăm uh, din partea Uniunii Europene o respectare a drepturilor omului în afara Uniunii Europene. Cred că în calitate de președinte a Comisiei pentru Drepturile Omului este important și se impunea să reamintesc care este rolul acestei comisii. Sigur, nu afectează asta cu nimic dezbaterea care urmează. În orice caz, cred că era cazul să spun și care era rolul meu. Da? Aveți cuvântul? Ar fi util, vă părerea mea, spune domnul Gheta, ca președinte Comisiei pentru Drepturile Omului, în exercițiul funcțiunii, să transmită o notă pe adresa tuturor președinților grupurilor politice din Parlamentul European în legătură cu faptele în legătură cu care ne-ați informat. Acest lucru ar permite ca în cadrul fiecărui grup să fie lansată o discuție pe acest subiect în măsura în care grupurile ar fi fost sesizate în mod oficial de către președinta comisiei în legătură cu, dacă i-ați fi sesizat în legătură cu aceste noi evoluții și ultime fapte. Da, o să scriu această adres, această adresă către toți președinții uh, grupurilor politice din Parlamentul European și vă mulțumesc pentru intervenția. Să dau acum cu doamnei raportor Isabel Wisler Lima în legătură cu dosarele privind acest acord de investiții și de liber schimb. Mersi, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președintă. Doamnă președintă, cred că pot să afirm că pentru majoritatea deputaților uh, prezenți aici, opinia este aceeași în ceea, în ceea ce privește situația din Vietnam. Și nu doar asupra situației ca atare, ci și în ceea ce privește obiectivele pe care le avem în vizor, obiectivele la care dorim să ajungem. Cred că suntem în bună parte de acord. Uh, și dacă lucrurile continuă în același ritm ca și până acum, cred că vom avea 11 amendamente de compromis pentru acordul de liber schimb și 5 pentru acordul de parteneriat. Și nu ar exista în principiu un vot separat. Dacă aceste aspecte se vor confirma, vom avea o dovadă că s-a lucrat în spiritul compromisului în acest for și al înțelegerii reciproce. Și sunt uh, încrezătoare că vom uh, reuși să redactăm un document care vor merge în direcția potrivită. Asta fiind zis, încă mai avem de lucru și în zilele următoare um, ne vom ocupa de toate astea. Când ați făcut referire la situația din Vietnam și la acei prizonieri, spuneți că în paralel și în mod contradictoriu s-ar părea că legislația din Vietnam a fost uh, puțin modificată, mă refer la codul penal, dar și la legislația legată de dreptul muncii și că se considera că vom ajunge într-o direcție cuvenită, dar iată, situația e una contradictorie, lucru care nu ne bucură, dar uh, țineam să subliniez acest lucru, fiindcă sunt într-adevăr informații care ne-au ajuns la ureche în ultimele zile. În orice caz, sunt încrezătoare că vom ajunge la un acord care uh, va fi mulțumitor pentru noi. Acum uh, nu e neapărat lucru care contează cel mai mult, Ceea ce contează cel mai mult este să putem să îmbunătățim oricât de puțin se poate situația drepturilor omului din Vietnam. Mulțumesc uh, tuturor celor care au parte la aceste lucrări. Mulțumim, voi da acum uh, cuvântul domnului Rafael Glucksmann. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să subliniez în ce măsură colega noastră, Izabel, am dat dovadă de o deschidere uh, reală, de o căutare reală a consensului. Cu toți împărtășim același obiectiv și anume acela de a discuta despre motivul care ne aduce aici, despre drepturile omului, cu alte cuvinte. Lucru care a fost uh, absolut vizibil. Cred că obținem pe această cale un document, uh, un text puternic în ceea ce privește aspectul drepturilor omului. Marea dezbatere care rămâne încă nesoluționată este aceea de a ne da seama dacă suntem sau nu suntem de acord asupra felului în care exprimăm toate aceste aspecte, însă îmi exprim speranța că lucrând în mod inteligent vom ajunge la o soluție. Ceea ce este clar însă este că trebuie să ne amintim că suntem uh, Comisia DROA și că dacă noi nu punem pe primul plan aspectul drepturilor omului, ei bine, cine o va face în locul nostru? În mod limpede, nu cei care vor trebui să pună pe prim plan tocmai aspectele de interes comercial, financiar, inclusiv uh, chestiuni legate de uh, locurile de muncă. Noi trebuie să ne ocupăm întâi și întâi de aspectele drepturilor omului și, din păcate, constatăm că tocmai uh, acum când se discută toate astea, autoritățile vietnameze arestează indivizi care, de fapt, uh, uh sunt implicați în procesul de tratative cu, cu UE și acest uh, lucru, din nefericire, ne arată că avem dreptate să ne arătăm sceptici și să impunem condiții uh, serioase uh, la semnarea acestui uh, acord. Vor mai trebui purtate anumite tratative, vreau însă să le mulțumesc tuturor. Uneori plecam de la poziții diferite, însă am lucrat uh, în spiritul înțelegerii, a bunei înțelegeri. Acum, un lucru care este limpede din punctul nostru de vedere ca socialdemocrați este că suntem obligați să adoptăm o poziție foarte limpede, foarte puternică. Altminte, restul Parlamentului nu o va face în locul nostru. Uh, nu suntem în uh, cadrul Comisiei uh, Comerț Internațional, nu suntem nici în sesiunea plenară care trebuie să valideze la modul definitiv acordul sau nu. Suntem aici, în, în, în sânul uh, Comisiei DROA și trebuie să ne gândim la faptul că tocmai astăzi, în momentul în care trebuie să ne exprimăm avizul, autoritățile vietnameze continuă să se comporte ca niște despoți în raport cu disidenților. Mulțumim, Irina. Vă mulțumesc. Nu sunt adoptor din umbră pentru uh, Renew și nu pot să iau cuvântul numele grupului nostru în absența S-a mai s-au petrecut multe de la ultimele noastre discuții pe această temă, de aceea vă cer puțin timp să mă consult cu grupul nostru. Vreau să subliniez câteva aspecte în încercarea de a afla totuși mai multe detalii despre toate astea. Întâi și întâi, Izabel, menționai revizuirea codului muncii Um, pe care o l-a salutat în principiu, însă am primit și anumite informații conform uh, cărora toate acestea nu au avansat tocmai așa cum uh, am fi dorit noi. Mă refer la 100, articolul 172 din uh, noul cod propus, care spune că o uniune creată de către lucrător poate fi considerată cu semnul legal și uh, că are operațiuni legale doar că se afiliază cu Confederația Vietnameză a Muncii sau îi se acordă un număr de registrare de către agenție competentă de stat. Și deci aici există anumite semne de întrebare cu privire la independența acestor uniuni. Există și alte articole pe care Human uh, Rights Watch, uh, articolul 183, articolul 185, asupra cărora vreau să vă atrag atenția. În al doilea rând, această nouă legislație a fost publicată în 20 uh, uh, noiembrie. La o zi după aceea, jurnalistul Bongcidang a fost arestat și nu doar acesta, conform Human Rights Watch și alți 10 confrații ai acestuia au fost uh, arestați, 10 activiști arestați sau condamnați între 15 noiembrie și 28 noiembrie. Patru dintre aceștia în uh, ulterior adoptării noului cod uh, al muncii. Deci uh, sunt elemente cel puțin contradictorii care nu ne demonstrează că Vietnamul ia act de presiunile pe care le facem noi. Deci trebuie să analizăm aceste noi evoluții și să încercăm să găsim o cale de a maximiza atât presiunea pe care o putem exercita, cât și eficacitatea condiționalității noastre. Există o asemenea clauză în cadrul acordului de liber schimb, însă întrebarea este dacă e nevoie de o condiționalitate suplimentară în vederea acordării consimțământului nostru. Trebuie, înainte de a putea să vă dau un aviz, să pot să mă consult cu grupul meu însă. Mulțumim, Irina. Nu știu dacă din partea verzilor există cineva care dorește să ia cuvântul. Heidi nu este, e raportor din umbră, cred. Cineva din partea ID? Doriți să luați cuvântul? Din partea ID? Nu. ECR? Nu. GUE? Nu. Deci nimeni altcineva din partea grupurilor care să dorească să ia cuvântul? Membrii? Julie, Nu fac parte din delegație, comisie, însă vreau să indic membrilor că găsesc o ședință mâine alături de organizații responsabile de drepturile omului pentru a discuta întreaga complexitate a situației, nepotrivirile, uh, conflictele astfel apărute. Cred că ați primit invitații. Dacă uh, v-ar interesa să participați la această ședință, ar fi neprețuită experiența dumneavoastră, fiindcă asta ne-ar interesa să putem lucra cu cei care se ocupă de crizele umanitare. Vă rog să vă verificați mailurile. Ședința are loc mâine mă bucur să mă aflu astăzi aici pentru a vedea cu ce vă confruntați cu toții și problemele manifestate pe tema aceasta. Iertați-mă, caut ora ședinței. de la ora 12 până la ora 2, la, în sala ASP G315 dacă nu puteți lua parte la această ședință, veți putea transmite pe cineva numele dumneavoastră, poate veți afla multe lucruri care vă interesează și noi la fel. Există și alți colegi care doresc, doresc să ia cuvântul cu privire la dosarul Vietnam. Deoarece nimeni din partea grupului meu nu a luat cuvântul, deși nu sunt membrul acestei comisii, vreau să vă indic că nu sprijinim acordarea avalului față de acordul cu Vietnamul, acordul comercial cu Vietnamul, în acest moment în care uh, păi, acțiune de reprimare împotriva apărătorilor omului, așa cum s-a văzut, și tocmai de aceea considerăm că trebuie să amânăm unda verde și să insistăm ca Vietnamul să-și soluționeze problemele pe care le-am uh, ridicat înainte de a finaliza în cele din urmă aceste negocieri. Voi da cuvântul lui Serviciului European de Acțiune Externă acum. Mulțumesc, doamnă președintă. Și noi suntem preocupați de bună seamă de arestările care au avut loc uh, în ultima perioadă, lucru pe care le-am transmis și prin șeful uh, nostru de delegație la nivelul cel mai înalt uh, din Vietnam, exprimându-ne preocuparea Pentru a plasa lucrurile în contextul general, avem o relație care evoluează cu Vietnamul pe baza unui număr mare de acorduri în curs de implementare sau de elaborare. Uh, în afară de cel de liber schimb și de parteneriat comercial în PCA, acordul cu privire la cherestea, un acord cadru de participare care a fost semnat în 17 octombrie și care permite participarea Vietnamului la misiunile EU-CSDP Vietnamul este un partener uh, important pentru Uniunea Europeană în Asia de Sud-Est și uh, considerăm că am avut o colaborare pozitivă cu Vietnamul în cadrul ASEAN și așteptăm cu nerăbdare președinția pe care o va exercita Vietnamul în cadrul ASEAN în 2020. PCA deci este un cadru pentru aprofundare și o extindere a acestor uh, relații și prin PCA Vietnamul s-a angajat să respecte principiile pe care le conține uh, Uh, Declarația Universală a Drepturilor Omului a ONU. Suntem cu toții conștienți de progresul remarcabil pe care l-a făcut Vietnamul în um, dezvoltare în ultimii 30 de ani. Rata sărăciei a fost redusă în mod substanțial și ca consecință acestor progrese s-au înregistrat uh, avansuri semnificative în, în drepturile socioeconomice din Vietnam, însă fără doar și poate împărtășim preocupările Parlamentului cu privire la uh, situația drepturilor omului, mai ales libertatea de exprimare și situația apărătorilor drepturilor omului. SAE și Comisia a subliniat aceste preocupări adesea față de autorități, inclusiv la cel mai înalt nivel, iar situația apărătorilor de omului este mereu scoasă la lumină cu ocazia dialogului anual cu privire la drepturile omului, în cadrul căruia discutăm și situații individuale. Uh, Dialogul pe tema drepturilor omului este un proces uh, încet, însă el a dat rezultate în anumite uh, sectoare și aceste discuții, care nu sunt întotdeauna ușoare, sunt totuși luate în serios de către vietnamezi și, de asemenea, de a fost mare, de mare folos pentru a pune pe tapet toate drepturile în materie uh, acum avem un angajament mai puternic cu Vietnamul decât în urmă cu doi ani de altfel. Dialogul de drept, pe tema drepturilor omului a ajutat și dia, delegația de la Hanoi să militeze pentru drepturile apărătorilor drepturilor omului, inclusiv prin uh, vizite în uh, penitenciare, acces la consiliere juridică și așa mai departe. Uh, Încercăm să avem o implicare cât mai pozitivă, o colaborare pozitivă cu Vietnamul în uh, domeniul omului și încercăm să continuăm acest tip de angajament și tocmai de aceea este important ca codul de liber schimb și cel de parteneriat uh, să fie adoptate, să fie implementate. Aceste acorduri ne vor uh, ajuta să menținem deschise canalele de comunicare cu Vietnamul. Mulțumim, doamnă președintă! Oare Comisia dorește și ea să ia cuvântul? Vă mulțumesc și mulțumesc că, uh, că mi-ați dat ocazia să vă vorbesc în numele DigiTrade. Vreau să subliniez un aspect pe care l-ați punctat și dumneavoastră, cel al uh, calendarului cu toții ne dăm seama că avem de-a face cu o reală provocare, însă să nu uh, uităm de unde pornim, unde vrem să ajungem. Sunt implicate în toate acolo de liber schimb, în toate capitolele uh, de această sorginte. Dacă este să mă uit și la alți parteneri din cadrul ASEAN, pot să vă spun că Vietnamul s-a descurcat destul de bine. În urmă cu doi ani nu exista nimic uh, pe planul reformelor de acolo. Câteva um, inițiative de reformare a codului muncii și dacă ne uităm unde s-a ajuns, iată, s-a uh, produs un cod al muncii, o ratificare, cea 98, există o foaie de parcurs pentru Convenția 87 și 105. Există un plan clar pentru ca anul viitor să se demareze la implementări. Știu că trebuie să uh, modifice codul muncii. Acum paharul nu e plin, dar e pe jumătate plin. Și dacă privim provocările pe care le-au de înfruntat, trebuie să ne spunem că dacă nu facem un pas înainte, încotro ne vom îndrepta. În afară de Vietnam, există și alți parteneri apropiați acestuia, în special unul uh, destul de mare, care nu apreciază aceste schimbări și Vietnamul este supus unor presiuni de către diversi vecini să nu meargă mai departe cu reforma codului muncii. Ceea ce putem face este să consfințim uh, acest angajament față de libertatea asociere și față de acordul liber schimb. Deja am demarat o uh, acest proces în urmă cu 2 ani, însă avem contacte tot mai intensificate. Chiar săptămâna viitoare ne vom deplasa acolo într-o misiune. Acum ce e important este să consfințim pașii deja făcuți și să venim cu un plan de luptă pe baza structurilor instituționale pentru implementarea acestor uh, uh, măsuri și uh, colegii de la, de la Comisia INTA s-au deplasat unde mult în Vietnam, au văzut rezultate la fața locului și ne spun uh, acordul de liber schimb e totuși uh, mai bun decât nimic. Ar exista o structură instituțională, un mecanism de monitorizare, am putea să uh, facem mai mobilizări și, până la urmă, guvernul s-a angajat să treacă la fapte acum. Nu știm unde vom fi peste 2-3 ani de acum înainte. Deci, haideți să uh, capitalizăm pe progresul făcut încă de pe acum. Dacă aveți nevoie de clarificări, vă stau la dispoziție cu plăcere. Mulțumesc, am să respect regula de a nu interveni, însă cred că la lumina celor spuse dumneavoastră există multe lucruri ce ar putea fi dezbătute. Din nefericire, însă este prea târziu pentru a o mai face. Nacio? Mă voi referi la asta poate altă dată, dar adresându-mă dumneavoastră, cred că este nevoie să avem o audiere cu comisia și cu SAE pe marginea acestui subiect. Poate nu azi, dar va trebui să solicităm o asemenea audiere. Mulțumesc! Pentru o asemenea audiere ar exista o soluție, și anume ca miercuri, Comisia AFET să voteze reportarea votării avizului oferit uh, în acest sens și vom avea eventual ocazia să purtăm audieri mai uh, Uh, substanțiale pe marginea subiectului, pentru că spune că paharul e pe jumătate plin sau gol înseamnă pur și simplu că avem șansa de a obține mai mult și că ar trebui să ne acordăm timpul pentru asta. Există de acorduri că au așteptat ani la rând înainte de a fi votate și asta pentru a se putea întruni un minimum de standarde uh, care puteau fi uh, totuși cerute de către acest for e o soluție până la urmă, încă ea nu a fost uh, stabilită de către diferiți interlocutori. Îi voi da acum cuvântul doamnei Isabel, uh, Isabel Visle, care este raportoare pe marginea acestui subiect. Ne va spune ce spune și raportul. dumneavoastră va face până la urmă propunerea necesară în acest sens. Nu aveam intenția să iau cuvântul, să vorbesc despre o raportare, de vreun uh, asentiment și așa mai departe. Am uh, avut o ședință informală nu de mult, însă având în vedere faptul că am purtat această mini-dezbatere după intervenția comisiei, mi-aș dori să vă spun pur și simplu că există diferite uh, poziții, toate valide care corespund convingerilor fiecăruia. Am spus-o și la început și cred că cu toții până la urmă ne dorim același obiectiv, însă suntem uh, fiecare dintre noi uh, convinși uh, că există diferite traiectorii pentru a ajunge la obiectivul vizat. Și cred că este că nu e neapărat vorba în momentul de față despre o raportare, despre o amânare, ea e o soluție uh, evocată într-adevăr, dar nu este cea neapărat preferată de către noi, fiindcă consider că există și alte opțiuni care ne vor uh, permite să ajungem la destinația vizată fiecare pe drumul său pentru a reveni la dezbatere și nu neapărat pentru a răspunde la cele spuse de către comisie sau de către alți intervenienți. Poate n-ar fi de prisos să încercăm să identificăm un acord în sânul acestei comisii, pe care comisia noastră, DROA, uh, să îl sprijine, să luăm poziție, de pildă, pentru, ce știu, uh, o amânare, o suspendare uh, o examinare mai aprofundată. O examinare mai aprofundată, să spunem, iartă. Da, poate. A, o examinare mai aprofundată a acestui aspect și dacă am putea să depunem de acord asupra acestei uh, idei și asta și propun, o examinare mai aprofundată, poate că asta ar putea alimenta dezbaterea la nivel înalt sau în alte comisii, în cealaltă comisie uh, responsabilă pe fond și poate vom vedea. Dar rolul nostru este de a fi uh, totuși vigil, de a alerta, de a atenționa și de ce să ne privăm de acest rol pe care îl avem. Rafael. Sunt de acord cu Izabel, discuțiile sunt în continuare în curs, continuă, și vom putea să ne acordăm timpul de a găsi cea mai bună cale de a arăta că încă nu ne mulțumește nu ne mulțumesc ultimele evoluții de pe teren. Aș avea o întrebare pentru doamna președintă în acest sens. Este totuși o regulă frustrantă faptul că nu put putem să reacționăm la ceea ce spune Comisia. Cum se poate face pentru a se modifica acest tip de regulă? Se poate face asta prin discuții în cadrul grupului de coordonatori și vicepreședinți. Uh, rappele par rapport... Și vreau eventual să vă reamintesc uh, faptul că noi am cerut, Comisia noastră a cerut un aviz referitor la acordul de investiții și acordul de comerț. L'opinion de la Commission droit, pour répondre à, à Bernard Guetta, a... nous devons faire deux. Dar ca să răspund domnului Guetta, este un aviz referitor la consimțământ, deci tot ceea ce putem face este să nu ne antepronunțăm și nu mă antepronunț în legătură cu ce se va întâmpla. Avem trei variante. Ori vom, ne vom da consimțământul, adică vom spune că suntem de acord cu acest acord de investiții, ori îl vom refuza, adică mă rog, acord de investiții sau de comerț, acord comercial. Sau îl amânăm. Deci e da, nu, poate în sensul că amânăm. Deci este vorba de singura soluție pe care o avem. Și putem să ne raliem acestei poziții. Odată ce această poziție a fost adoptată, avem și o rezoluție care însoțește această decizie am auzit ce decizie s-a luat, în sensul că există un consens în, le în legătură cu această rezoluție. Dar primul vot este cel care are întâietate, adică ori ne dăm consimțământul, ori amânăm, ori respingem. Iar dacă nu vom reuși să ne punem de acord în legătură cu între cele trei, uh, una dintre cele trei variante, nu va exista rezoluție. Asta este foarte clar și asta prevede procedura. Uneori, într-adevăr, avem reguli care or fie ele bine gândite sau mai puțin bine gândite, nu e treaba mea să mă pronunț, dar regulile sunt reguli și, practic, uh, raportorul și raportorii fictivi trebuie să respecte aceste reguli pentru ca miercuri să se ajungă la vot în cadrul Comisiei AFET de afaceri externe. Deci nu Comisia noastră este cea care se pronunță, ci se va vota în Comisia de afaceri externe. Asta e problema cu care ne confruntăm și de ce îi răspundeam colegului Nacho dacă vrem să și trebuie să prolungim discuția, nu avem cum să facem acest lucru, pentru că nu ne mai situăm în cadrul calendarului pe care îl are Comisia DRA, care trebuie să transmită un aviz, Comisia INTA, care e responsabilă pe fond. Deci dacă noi mai cerem un răgaz încă o dată din, pentru noi Comisia de Drepturi ale Omului, înseamnă că nu vom avea un aviz. Vom ieși din uh, posibilitatea, din poziția de a exprima un aviz. Or, noi am cerut să avem un aviz. Deci ar fi păcat să nu profităm de ocazie de a prezenta un aviz din partea Comisiei noastre de drepturi ale omului în ceea ce privește acordul cu Republica Socialistă Comunistă Vietnam, o republică autoritară și un uh, regim autoritar în ceea ce privește drepturile omului. Ar fi păcat să ratăm această ocazie, dar se întâmplă și se poate întâmpla acest lucru până miercuri. Adică, dacă nu va exista un consens la nivelul tuturor grupurilor politice, este posibil ca Parlamentul, Comisia Drepturilor Omului să nu fie uh, de părerea Federației Socialiste Vietnameze în acest sens. Încă se mai poate întâmpla acest lucru, dar, dar am să las uh, pe doamna raportor și pe raportor din umbră să gestioneze acest dosar și să ajungă la o soluție care să nu mai ducă la această situație caragasă ca tocmai comisia noastră care a cerut să exprime un aviz, să prezinte un aviz, să nu poată face acest lucru. Și voi încheia. Dar înaintea asta, Irina văd că cere cuvântul. Da, am înțeles. Mulțumesc foarte mult. Bine. Punem puncte dosarului și lăsăm pe raportor și pe raportorii din umbră să se înțeleagă. Nu uitați, se votează miercuri în Comisia AFET în legătură cu cele patru texte. Facem o mică, mică pauză înainte de la punctul 8, care urmează pe ordinea de zi.